Vreau să felicit de asemenea mama acestui polițist care a făcut o declarație pentru a continua procesul de pace în ciuda celor întâmplate. Mulțumesc! Domnul Strasser nu mai este deputat al Parlamentului European, începând cu 24 martie 2011 și în conformitate cu articolul 4 al Parlamentului, Parlamentul ține cont de această decizie și declară liber mandatul dânsului începând de astăzi. Doamna Hela Ramer și-a prezentat demisia în calitate de deputat al Parlamentului European începând cu 1 aprilie 2011. În conformitate cu articolul 4, alineatele 1 și 3 ale regulamentului, Parlamentul ține cont de această decizie și declară liber mandatul a doamnei deputat. Autoritățile competente austriece m-au informat în legătură cu înlocuirea domnului Ernst Strasser cu domnul Hubert Pirker începând cu 31 martie 2011. Aș vrea să spun bun venit noului coleg al Parlamentului și să reamintesc că în virtutea articolului 3 alineatul 2 al regulamentului, atâta timp cât scrisorile de acreditare n-au fost uh, verificate și dacă nu există nicio obiecție în acest sens, domnul Hubert Pirker va fi deputat al Parlamentului European și va putea asista ca membru cu drepturi de plină la toate întâlnirile, cu condiția să fi făcut în prealabil o declarație în care arată că nu există nicio funcție incompatibilă cu cea de deputat. Domnul Hubert Pirker este prezent în sală. Bun venit, domnule Pirker. Domnul Matt Lenar, dorești să interveniți? Într-adevăr, un uh, punct de ordine. Dânsul a părăsit Parlamentul din cauza unor practici de corupție. Așa că vreau să vă întreb, domnule președinte, dacă doriți să aveți amabilitatea să ne spuneți dacă aceste persoane vor beneficia de o indemnizație pentru a se întoarce la ele acasă, pentru că oricum sunt persoane responsabile de corupție, nu? Ar fi dramatic să se întâmple așa. Proszę pana, na pewno rozstrzygniemy tą sprawę i dziękuję za zwrócenie. Vom rezolva această chestiune și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați reamintit acest lucru. Nu pot să vă răspund acum, vă voi răspunde cu altă ocazie. Domnul Masip, în punct de ordine. Domnule președinte, dumneavoastră ați făcut referință mai devreme în numele Parlamentului de faptul că, la faptul că ne adresăm Statelor Unite pentru a, înlocui pedepsa cu moartea unui a, acuzat cu pedepsa cu închisoarea pe viață. Și aș vrea să cerem acest lucru dar n-aș vrea ca această pedeapsă să fie înlocuită cu condamnarea pe viață, cu înțelesul acesteia din Statele Unite. Aș vrea ca pedeapsa capitală să fie înlocuită cu o altă pedeapsă proporțională și nimic altceva. Mulțumesc. Dziękuję panu. To wymaga osobnej, głębokiej dyskusji na pewno. Nie... Mulțumesc. Pentru aceasta e nevoie de o adevărată dezbatere, pentru că nu este ușor să rezolvăm această problemă. Următoarea comunicare a președintelui. Autoritățile competente austriece